Bine. La începutul uh, plenului de ieri, conform articolului 131, s-au făcut unele rectificări. Nu s-a făcut o solicitare de vot pentru aceste rectificări, deci este considerată adoptată.